Colleagues, would you please take your seats? Because We are... Bună dimineața, vă rog să luați loc pentru că vom începe ședința. Thank you. Vă mulțumesc. Do il mio benvenuto a tutti presenti. Riprendiamo Bun venit tuturor! Reluăm această sesiune după vacanța de vară cu o ședință a comisiei care pe ordinea de zi are puncte de mare interes, aprobarea uh, raportului uh, ombudsmanului precum și discuții importante legate de o petiție înaintată de mișcarea federaliștilor în legătură cu perspectivele pentru viitor, petiții puse la oaltă care uh, se plâng de încălcarea directivei privind grădinile zoologice. Apoi o petiție legată de extragerea turbei în Irlanda. Din nou o încălcare a dreptului comunitar, precum și alte uh, petiții Uh, care sunt legate de situații din uh, statele membre, inclusiv uh, Italia, și anume plăți întârziate neefectuate de autoritățile publice. O vom întâlni în aceste două jumătăți de zi petiții care au venit cu petiții 8, 10, 11, 15, 16, 17 și 18. Pe baza acestor comentarii, vă cer să aprobăm ordinea de zi. Domnul Iar cere să ia cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, dorința să facem două modificări. Prima se referă la ordinea de zi de astăzi, pediția 42. Pe acesta am vrea să o trecem din partea B uh, la partea A de petiții, deci 42, despre aceasta este vorba. Am dorit să o transferăm în uh, petițiile de la categoria A. Și uh, aș vrea să mă refer și la ordinea de zi din, uh, de la, pentru reuniunea din octombrie, și anume petiția numărul 9, să o mai tratăm și pe aceasta la reuniunea coordonatorilor din această seară. Pentru a vedea de ce este pe ordinea de zi și de ce este atât de urgentă. Deci, încă o dată, primul punct este vorba despre ordinea de zi de astăzi, 42, petiția 42, să se transforme din petiție B în petiție A și, în plus, o propunere pentru ședința coordonatorilor și anume să discutăm încă o dată de ce și dacă punctul 9 din uh, ordinea de zi din octombrie trebuie să se regăsească într-adevăr pe ordinea de zi. Sì, eh, uh, Helmer. Doamna Helmer. Domnul Helmer aș vrea să ridic un punct în legătură cu 15. Vreau să vă cer părerea în legătură cu admisibilitatea. Am avut ideea generală că petițiile sunt aduse în fața Comisiei PETI uh, ca încălcări uh, ale dreptului comunitar. Punctul 15 pare să fie o cerere generală adresată Parlamentului uh, pentru Uniunea Fiscală noi uh, suntem oare chemați uh, să abordăm uh, chestiuni noi sau trebuie să discutăm potențialele încălcări ale dreptului comunitar relatate de petiționari europeni? Doamna Versman, mulțumesc, doamna președintă. Am o întrebare. Eu sunt uh, coordonatoarea grupului de lucru privind uh, legislația de coastă din Spania și de multe ori sunt abordată de către petiționari, respectiv de cetățenii afectați. În această dimineață am aflat că um, în ceea ce privește o suprafață mai mare de care a fost înluată, deci de care au fost desproprietariți uh, proprietarii, se vede în baza fotografiilor că guvernul a început construcția pe terenul respectiv și aș vrea să întreb comisia dacă cunoaște această situație, aceste circumstanțe și cum se gândește să procedeze mai departe pentru a proteja drepturile cetățenilor, respectiv ale petiționarilor. rispetto la, la richiesta del... În primul rând, cererea domnului Iar cu privire la următorul punct, anexa la ordinea de zi. Serviciile au luat notă de cererea sa legată de 42. Uh, celălalt punct va fi într-adevăr discutat la întâlnirea coordonatorilor și vom avea posibilitatea să avem o discuție aprofundată. Obiecțiunea ridicată de domnul Helmer. Pot doar să spun ca în cazul tuturor petițiilor care ajung la noi, această petiție a fost evaluată de comisie, de coordonator, apoi de membrii comisiei. Ei au evaluat dacă ea este sau nu admisibilă, iar astăzi este clar că trebuie să uh, discutăm chestiunea pe fond. Fără îndoială, aceasta este uh, de competența comisiei noastre, pentru că larga înțelegere a regulilor de procedură care stabilesc competența noastră ne dau posibilitatea să uh, purtăm această dezbatere fără să avem o prejudecăți sau uh, ambiții uh, de a îndruma politica în ceea ce privește Uniunea Fiscală. Însă avem competența să purtăm această discuție. Domnul Helmer va fi prezent pentru a putea să își prezinte obiecțiile în detaliu și aș fi încântat să ascult aceste obiecții. Apoi cererea doamnei Wertmann. Trebuie să spun că până în prezent nu cunoaștem detaliile pe care le-ați prezentat. Am auzit de la uh, secretariat, de la David Lowe, că așteptăm un răspuns înscris din partea Comisiei și clar pe această bază vom hotărâ care sunt pașii următori. Așadar, întorcându-ne la adoptarea uh, proiectului de ordine de zi. Domnul Iar. Excuse me, uh, Mr. Iar. I'm asking for the approval of the... Trebuie să supun la vot adoptarea ordinii de zi de astăzi, după care trecem la alte puncte de pe ordinea de zi. Ordinea de zi de astăzi și de mâine. Eu doream să preiau sugestia doamnei Wertmann și să tratăm acest lucru încă o dată la punctul diverse în comisie, ceea ce ar fi mâine în ceea ce privește ordinea de zi de astăzi, ca această chestiune privind admisibilitatea să nu se piardă, astfel încât mâine să aibă posibilitatea să mai ia odată cuvântul doamna Wertmann la punctul diverse. Aceasta ar fi propunerea mea. Quindi possiamo dare per approvato Bun. Putem să considerăm ordinea de zi pentru astăzi aprobată. Mulțumesc. trebuie întâi să aprobăm uh, procesul verbal a reuniunii din 19 iunie. Dacă nu sunt obiecții din partea membrilor comisiei, atunci considerăm acest proces verbal aprobat. Punctul 3. Comunicări ale președintelui. Am uh, abordat uh, deja parțial acest punct. Ar trebui să spun că avem adoptarea anexei documentului anexat la uh, ordinea de zi cu lista celor acelor petiții care sunt admisibile sau nu. Domnul Iar a făcut o cerere, am primit-o uh, în scris din partea domnului Mayer și anume de a reexamina petiția uh, 0757 uh, uh, și uh, din 2011 așa încât uh, vă cer, dacă se poate, să aprobăm și anexa. Nu mai sunt alte puncte de discutat la comunicări ale președintelui. Doamna Wertmann a luat deja cuvântul, așa încât uh, aș dori să închei comunicându-vă tuturor Faptul că Karen Chioti, autoritatea parlamentară care a lucrat mai bine de 25 de ani uh, aici, se va retrage la sfârșitul uh, lunii. Este ultima dată când ne bazăm pe susținerea sa. Deci este clar din reacția colegilor că ei regretă plecarea. A fost uh, uh, o persoană excelentă care a lucrat cu comisia noastră în vremuri bune și în vreme uh, mai puțin bună. Regretăm uh, pensionarea sa. Mulțumim foarte mult oricum pentru tot ce ați făcut. Și de asemenea sugerez uh, colegilor să facă la sfârșitul ședinței o fotografie cu Karen. Putem acum să trecem la cele două rapoarte care sunt supuse votului astăzi. Așa încât începem sesiunea de votare. Primul raport pe ordinea de zi se referă la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2011. Dacă nu sunt solicitări de intervenție, trecem direct la vot. În primul rând, amendamentul 3 la alineatul 4, domnul Becker, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 4. Cine este pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul 5. Becker pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 6 la 19 cu o propunere de amendament oral, obiecții la amendamentul oral, nu sunt obiecții. Prin urmare, supun amendamentul 6 la alineatul 19 la vot, în forma modificată. Cine este pentru, împotrivă? Abțineri? Poate că am putea să repetăm votul, asta astfel încât să verificăm uh, cifrele. Vot electronic? Sunt uh, oarecum surprinsă că socialiștii votează împotrivă, pentru că avem uh, probleme cu inițiativa cetățenească. Știu că uh, a venit foarte târziu, am văzut în raport acest lucru și am putut să facem acest amendament oral pentru a ne asigura că procesul uh, este mai lin pentru cetățeni, pentru că uh, pun atâtea obstacole tehnice pentru mine este clar că trebuie să facilităm poziția cetățenilor. Suntem aici uh, să vorbim în numele cetățenilor, nu al Comisiei. De aceea, mulțumesc, spune președinta. Domnul Cashman, este legat de vot. În mod normal avem un exemplar cu amendamentul oral. Nu am această copie, acest exemplar. Uh, am, am distribuit acest amendament oral. A... L-am primit, așa încât am crezut că toată lumea a primit uh, textul acestui amendament. Putem să parcurgem amendamentul oral, dacă doriți. Amendamentul oral, amendamentul 6 la 19a după legislație și asigurându-se că acest instrument nu este prea greoi pentru cetățeni din punct de vedere al cerințelor tehnice. Acesta este textul amendamentului oral. Deschid votul. Votul electronic. L'emendamento è approvato. Amendamentul este adoptat. 19 pentru și o abținere. Următorul amendamentul 7 la 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 8 la lineatul 22. Devine caduc pentru că amendamentul anterior a fost adoptat. Amendamentul 9 la 23. Doamna Wertmann, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 1 la considerentul A, domnul Becker, este o cerință tehnică pentru, împotrivă, abțineri, Adoptat. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Votul final asupra raportului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem acum la avizul referitor la orientările bugetare 2013. Domnul Salavracos, raportor, vreți să lați cuvântul? Nu. În acest caz, putem să trecem direct la vot. O să supun votului amendamentul 1 la aliniatul 3A. Doamna Colasca Bobinska, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2 la alineatul 6, domnul Becker, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Votul final la aviz, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Mulțumesc, uh, colegi. Acesta este sfârșitul uh, sesiunii de vot, ceea ce înseamnă că putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume punctul 7, raport al Ombudsmanului European în ceea ce privește anchetarea plângerii 2591 din 2010 depusă împotriva Comisiei Europene. Raportul a fost încredințat doamnei Auken și îi dau cuvântul pentru a putea începe dezbaterea. Vreau să vorbesc uh, în limba daneză. Vreau să mă exprim în uh, daneză pentru că sunt uh, o serie de complicații care mi-ar face sarcina dificilă dacă ar trebui să mă exprim în altă limbă decât uh, limba mea maternă. Raport al, special al Ombudsmanului European se referă la Uh, un aspect care presupune dificultăți juridice. Sarcina noastră aici, în Comisia PETI, este să îi apărăm pe cetățeni. Și este clar că atunci când legăm uh, răspunsul ombudsmanului uh, cu criticile aduse Comisiei în această chestiune legată de Austria, vedem în mod evident constatăm că este aceeași autoritate care a făcut evaluarea ca și cea care este implicată în uh, șantierul de extindere a aeroportului. Dacă e vorba de aceeași autoritate, atunci avem un conflict de interese. Dacă după aceea ei sunt cei care trebuie să evalueze modul în care s-a procedat. Temeiul juridic poate că nu este foarte clar. Ceea ce este clar este că trebuie să îmbunătățim temeiul juridic dacă vrem să-l ajutăm pe cetățeni. Aici trebuie să intervenim și nu spunând că trebuie să criticăm cetățeanul. Apoi, un al doilea aspect. Atunci când avem un proiect, atunci când cetățenii constată că un uh, șantier continuă activitatea sa cum să procedăm uh, dacă nu a existat o evaluare prealabilă care să vadă dacă s-a respectat sau nu legislația europeană. Totul s-a făcut deja, ne aflăm în fața unui zid și avem o propunere pe care trebuie să o uh, discutăm cum ar fi post-mortem, să facem o evaluare ex post în loc de o evaluare ex ante. Trebuie să încercăm să vedem cum putem să adaptăm lucrurile astfel încât cetățenii să aibă suficient timp ca să reacționeze. Și dacă drepturile le sunt încălcate într-un fel sau altul, cetățeanul trebuie să aibă posibilitatea să acționeze astfel încât uh, să se impună sancțiuni corecte. Trebuie să existe, să se înceapă atunci să se inițieze o procedură de încălcare a dreptului comunitar. Uh, am, există două critici în raportul ombudsmanului. În primul rând, uh, chestiunea legată de temeiul juridic, dacă există un temei juridic suficient de puternic, apoi reacția cetățeanului care nu poate să intervină decât uh, târziu în faza de revizuire. În proiectul de aviz ar trebui să spunem că ne punem întrebări în legătură cu temeiul juridic. Apoi, oricum, Uh, să se spună că a fost uh, uh, nu s-a ținut suficient de mult cont de părerea cetățenilor. Asta trebuie să apară undeva în aviz. Sigur, există incertitudini juridice, însă concluzia trebuie să fie aceeași. Ceea ce trebuie neapărat să realizăm este ca directiva să fie îmbunătățită, să fie perfecționată, să fie Uh, să fie îndreptate neajunsurile sale. Este important să intervenim în acest uh, sens. Știm foarte bine că uh, avem de-a face cu un număr mare de petiții legate de directiva VVM. De multe ori avem astfel de petiții uh, legate de proiecte de reabilitare și trebuie să privim această propunere cu uh, o abordare constructivă pentru a îmbunătăți lucrurile. Președinta, mulțumesc, mulțumesc doamna Auken. Dau cuvântul reprezentantului Comisiei, dr. Breakland. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, Sigur, lucrurile sunt complicate, dar n-am să vorbesc în limba daneză. O să îi mulțumesc doamnei Auken că a identificat chestiunea reală și anume directiva uh, privind studiile de impact, evaluarea impactului, are niște neajunsuri putem doar să aplicăm legea însă așa cum se prezintă, nu cum ar trebui să fie. Punctul bun în acest raport este faptul că Comisia uh, va adopta pe 23 octombrie o propunere de a modifica directiva privind studiul de impact. Uh, aceasta, această propunere va ajunge și la Parlament, Parlament și la Consiliu și va fi o ocazie bună uh, pentru cele două instituții să îmbunătățească fondul acestei directive. De asemenea, Uh, există și o modalitate mai bună de a comunica cu petiționarii uh, și cu ombudsmanul. Nu uh, s-au regăsit în dosar nenumăratele contacte care au avut loc cu cetățenii, însă acum avem o ocazie foarte bună să facem acest lucru pentru că există o nouă hotărâre în ceea ce privește a treia pistă uh, a aeroportului uh, din Viena. Aceasta este decizia de autorizare, dacă vreți să o citiți. Și apoi există o participare uh, publică au fost 28 de avize împotrivă Uh, inclusiv uh, un aviz al petiționarului. Mulțumesc. Domnul Boștinaru. Urmând exemplul distinsei mele colege, doamna Auken, voi vorbi în română. O primă constatare. Obsesivul deja vu, o reacție foarte lentă din partea Comisiei și un răspuns foarte greoi, tardiv, post factum din partea autorităților statului membru. Aceste aspecte au condus, de fapt, la conflictul ce ne-a fost adus în față de către ombudsman. Un al doilea element, conflictul de interese invocat aici nu este definit ca atare în legislația austriacă care face subiectul dezbaterii noastre și vă reamintesc că este un conflict de interese și mai evident atunci când un investitor plătește propriul studiu de impact de mediu, care adesea sfârșește prin a-i spune că are dreptate nu autoritate publică. În cazul de față vorbim de o autoritate publică dintr-un stat mediu, membru și o autoritate recunoscută totuși, că ne place sau nu, pentru standardele înalte pe care le aplică inclusiv în domeniul mediului. Deci, temeiul juridic privitor la conflictul de interese este în opinia mea discutabil și trebuie uh, angajat atât din perspectiva legislației europene cât și din perspectiva legislației austrieci. al treilea element important documentul primit de la ombudsman face referire la lucrări care vizau entităi uh, entități auxiliare vizau construcii uh, construcții auxiliare ale aeroportului internaional de la viena i nu pista ă, Pista, aeroportului este principala sursă de poluare într un aeroport pentru că este sursa pentru cele două tipuri de ă, poluare poluarea fonică i emisiile de gaze. abia în al treilea ă, atunci când s a angajat proiectul pentru a treia pistă a aeroportului internaional de la viena autoritățile austriece, aceleași autorități austriece, au elaborat un studiu comprehensiv de impact de mediu care a angajat toate opiniile pe baza informațiilor pe care le-am primit și eu. Au fost angajate dialoguri cu petiționarii și odată în plus căile de atac ale deciziei privitoare la impactul de mediu, studiul de impact de mediu, sunt mai multe iar standardele sunt superioare în comparaia dintre austria i cele prevăzute în directiva europeană privind stadiul de mediu dar pentru că toate aceste informaii sunt informaii mediate furnizate nouă de către comisie pe de o parte de către ombudsman pe de o parte de către petiionar i secvenial de către autorităile publice austriece în calitatea mea de shadow pentru acest subiect dar i de coordonator socialist vă propun să solicităm o întrevedere cu autorităile competente austriece pe care o putem organiza fie aici la bruxelles fie la viena pentru că există un aspect un environment impact report care este ex post este adevărat dar repet el se referă la structuri auxiliare pistei și pentru a lămuri aceste chestiuni și a judeca echilibrat și pe baza faptelor aspectele pe care le avem în vedere să realizăm și este și propunerea mea către doamna raportor și către shadow-ul uh, care este domnul uh, deputat uh, PPE, domnul Becker, pentru ca judecata noastră să se bazeze pe fapte, să fie dreaptă și la sfârșit să putem cu fruntea sus să răspundem atât petiționarului cât și ombudsmanului care ne-a sesizat în această uh, materie. Mulțumesc! Domnule Iar. Eh, Domnul Iar. Voi vorbi în numele domnului Becker, care din păcate nu poate fi prezent la ședința de astăzi. Propunerea făcută de Victor este una interesantă. Avem foarte multe informații în momentul de față, unele contradictorii. Oricum au existat probleme de comunicare de la bun început între ombudsman și comisie. Autoritățile austriece ne spun că întotdeauna au pus la dispoziția comisiei toate documentele cerute, deci nimeni nu se simte aici vinovat de ceva, dar cu toate astea uh, dialogul n-a funcționat. Iar colegul uh, Becker mi-a cerut să vă propun uh, și în numele său să facem o deplasare la fața locului, să intrăm în discuție direct, fără niciun fel de mediere cu uh, autoritățile austriece. Și domnul Becker îmi spunea că autoritățile austriece sunt pregătite să primească la fața locului o delegație formată din raportori și eventual raportorii din umbră, pentru ca Parlamentul European să afle la fața locului ce s-a întâmplat. Nu ar fi o misiune, un fact-finding mission în sine, ci pur și simplu o o vizită, o vizită care să ne ajute să obținem informațiile de care avem nevoie. Și oricum, distanța spre Viena nu e chiar așa de mare, deci uh, efortul n-ar fi într-adevăr uh, dificil. Uh, Victor spunea că am putea să ne întâlnim cu cei afectați și, și cu autoritățile și aici la Bruxelles. Da, am putea face și această propunere, dar în orice caz ideea este că trebuie neapărat să discutăm despre ce s-a întâmplat aici? Că e clar, ceva nu a mers bine. Din păcate, în momentul de față, nimeni nu-și asumă responsabilitatea pentru uh, ceea ce s-a întâmplat. Asta e problema mare. Și uh, dacă vom constata că activitate, uh, activitățile autorităților uh, austriece nu s-au conformat standardelor europene, atunci vom putea să facem propunerile noastre în cunoștință de cauză. Doamna Vertman. Vă mulțumesc. Eu cred că directiva ar trebui să fie modificată. E clar că prezintă deficiență. Propunerea ca toți cei implicați să poartă o dezbatere pentru a găsi o soluție pe de o parte și pe de altă parte motivele pentru care situația a ajuns așa cum arată ea în momentul de față este una foarte, foarte bună. Mulțumesc! Domnule Breckland, doriți să răspundeți? Doamna Auckland. Uh, sunt într totul de acord să port uh, discuții cu, cu partenerii și cred că am putea să ne deplasăm la Viena pentru a obține mai multe informații. Dacă trimitem însă vreo cinci persoane la Viena, mă tem că am pierde mult timp. O singură persoană ar fi suficientă. Aici nu trebuie să uh, încercăm să aflăm unde rezidă problema, unde a apărut problema. Pentru că e, e, e clar că există probleme legate de, de, de regulamente, există probleme legate de directivă, nu asta este dezbaterea acum. Ci uh, ar trebui să ne deplasăm la fața locului pentru a găsi o soluție. Uh, Bine, n-ar fi nevoie de, toate acest, de tot acest efort în cazul în care Comisia ar fi reacționat rapid și uh, corect. Dacă ar fi introdus acea procedură de infringement, totul s-ar fi rezolvat și n ar mai fi discutat despre această temă astăzi. Acum nu cred că ar trebui să încercăm să găsim vinovatul nu, nu trebuie să îl încălțăm cu vina pe ombudsman sau pe comisie. Dar poate nu, nu aceasta ar fi motivul pentru care ar trebui să ne deplasăm la Viena. Nu, ar trebui să ne deplasăm acolo pentru a găsi o soluție și probabil că din soluția asta vom descoperi mai apoi care sunt problemele legate de actele legislative europene și poate că le vom putea modifica uh, în concordanță cu, uh, cu ceea ce uh, depistăm. Da, deci sunt de acord cu această propunere de a ne deplasa la Viena, dar vă rog să nu, să nu mergem cu toții, să nu mergem într-o delegație numeroasă, nu, nu cred că are sens, chiar dacă Viena, într-adevăr, e mult mai aproape de Bruxelles decât uh, Copenhaga. Domnul Beckland, vă mulțumesc. Suntem de acord cu toții că directiva trebuie să fie îmbunătățită. Noi ne-am. Ce s-a întâmplat de fapt în cazul acesta? Ne-am confruntat cu o, o stare de fapt și am fost obligați să reacționăm la această de, stare de fapt, pornind de la legislația în vigoare. Eu sunt absolut convins că autoritățile uh, austriece au încercat să facă tot ce le, stă în, ce le-a stat în putință pentru a remedia toate problemele depistate de către petiționari. Și, de asemenea, am discutat și eu cu autoritățile uh, austriece și m-au asigurat că sunt dispuși să vină la Bruxelles pentru a ne arăta tot ceea ce au făcut pentru a încerca sub presiunea Comisiei să, se, să remedieze problemele legate de standarde. Atât din partea noastră. Mulțumesc. Doamna președintă, deci ați ascultat pe colegi. Da, e drept, am putea să invităm pe austrieci aici, la Bruxelles, la o întâlnire. Aceasta ar fi uh, practic cea mai uh, facilă soluție pentru noi. Văd că doamna raportor este de acord uh, cu această propunere, dar trebuie să stabilim o dată pentru această întâlnire și după întâlnire vom putea revizui avizul doamnei raportor. Pe 6 noiembrie avem pe ordinea de zi dezbaterea cu privire la proiectul de raport. Deci așa putem să, să procedăm, să aducem dorința noastră la conștiința autorităților a austriece și să rezolvăm totul. Aveți cuvântul. Bine, dar e clar că există probleme cu această directivă. Uh, cum o să eliminăm aceste probleme? Oare există vreo procedură pe care comisia noastră ar putea o pune în mișcare sau pentru îmbunătățirea directivei sau Comisia este cea care face propunerea propunere de, de modificare pe care noi urmează mai apoi să o discutăm. Comisia a lansat un studiu cu privire la punctele slabile, slabe ale acestei directive. Am, ne-am întâlnit cu actorii. Ce se va întâmpla? Pe 23 uh, octombrie, Comisia va propune formal o modificare a directivei va aduce această uh, modificare la cunoștința Consiliului și a Parlamentului. Nu știu la care este Comisia Parlamentului care va trata această propunere a Comisiei, dar sunt absolut convins că, dată fiind experiența dumneavoastră cu punerea în aplicare a acestei directive, și Comisia pentru Petiții ar trebui să se ocupe de discuții. Am putea să decidem uh, dreptul la aviz. Bine, atunci putem încheia acest uh, punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumim, doamna Ocon. Trecem la prima petiție de pe ordinea de zi. Este vorba despre petiția adresată de domnul Hartmund Tanneberger. Este, domnia sa are cetățenie germană, iar petiția pe care a înaintat-o este însoțită de circa 11.000 de semnături. Uh, această petiție se referă la poluarea aerului în regiunea Erzgebirge, care se află în uh, zona de graniță dintre Germania și uh, Cehia. Vom asculta acum intervenția petiționarului. Doamnelor și domnilor, poluarea aerului din zona Erzgebirge ne preocupă dintotdeauna pe noi, cei care trăim în această zonă. Cantitatea de dioxid de sulf din aer este enormă. La începutul anilor 90, uh, autoritățile uh, cehe au instalat o serie de filtre în diferitele centrale care se află la granița cu, cu Germania și am avut mari speranțe că poluarea va scădea. Însă, din anul 2000 încoace, vântul de sud-est aduce în Germania o mulțime de uh, gaze uh, nocive care au fost uh, care sunt rezultatul activităților industriale din uh, centralele cehe. E clar cine este vinovatul. Toate studiile ne arată lucrul acesta. Acum trebuie să ne facem grijă pentru sănătatea oamenilor, în special a femeilor, a, a persoanelor în vârstă și a copiilor. În momentul de față există cazuri în care copiii sunt obligați să renunțe la, la școală tocmai din pricina problemelor de sănătate cu care se confruntă, uh, probleme de sănătate care sunt cauzate de aceste gaze nocive, care sunt simptomele bolilor cu care se confruntă copiii, uh, totul de la incapacitatea de a respira uh, până la sângerări ale nasului. Aceste simptome apar uh, pe termen scurt și asta din pricina uh, poluării aerului uh, aceste simptome duc la boli cronice, um, cardiace, duc la creșterea incidenței cazurilor de cancer, etc., etc. Acum oamenii își doresc o, poziție cât se poate de clară și favorabilă din partea Comisiei Petiții pentru petiții din Parlamentul European pentru că au nevoie de ajutor. E nevoie ca uh, dumneavoastră să cereți autorităților cehe să își instaleze filtrele necesare pentru ca activitățile industriale din Cehia să nu mai uh, um, fie nocive nici pentru cetățenii germani și nici pentru cetățenii uh, cehi, în primul și în primul rând. Bineînțeles că autoritățile uh, cehe vor avea nevoie de ajutorul european pentru a pune în aplicare toate aceste uh, măsuri de îmbunătățire a, a filtrelor și, uh, instalate pe centrale. Deci e nevoie de acest ajutor, avem cu toții nevoie de el. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Și vă rog să o ă, lăsați pe colega mea să vă prezinte la rândul său poziția celor afectați direct. Și eu sunt una dintre persoanele care mm, suferă din pricina polorii aerului în ă, zona Erzgebirge. Am întotdeauna dureri de stomac, ă, amețeli, dureri de cap în momentul în care barte vântul din direcția sud-est. Am fost uh, adeseori uh, bolnave, bolnavă și uh, doctorii au constatat că motivul bolilor mele este tocmai poluarea aerului. Prin urmare, am venit astăzi în fața dumneavoastră pentru a vă cere să ne ajutați pe noi și nu doar pe noi, ci și pe copiii noștri care la rândul lor suferă din pricina poluării. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Beckland are din nou cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Există două unghiuri de atac când vine vorba de a, a aceste tipuri de poluări. Mai întâi de toate, trebuie să fie găsită sursa poluării și avem aici directiva IPPC, uh, prevenirea și controlul integrat al poluării se pare că această directivă poate fi aplicată în cazul acesta și mai apoi urmărim uh, spectrul larg al poluării prin intermediul uh, directivei noastre europene privind uh, aerul și am identificat prin instrumentele puse nou la dispoziție de această directivă probleme în Germania, într-adevăr, și în uh, Cehia. Există probleme legate de conținutul de uh, dioxid de sulf din aer și de PM10. Ce se întâmplă însă în Cehia? Cehia a cerut o derogare de la aplicarea directivei IPPC și pe 12 iulie uh, anul curent uh, Comisia a decis că nu va acorda această derogare. Prin urmare, Cehia trebuie să răspundă unei proceduri de uh, infringement. În ceea ce privește PM10, am demarat de curând o procedură de infringement care este acum tratată în fața tribunalelor. Pe 17 septembrie, adică recent, uh, Cehia ne-a anunțat că va pune în aplicare noi uh, reglementări, noi legi, va finanța măsuri de eliminare a acestui tip de poluare. În ceea ce privește dioxidul de sulf, știm că au existat probleme legate de emisiile prea mari în aer în trecut, dar nu există o tendință clară în acest sens. Prin urmare, suntem obligați să monitorizăm situația. Deci v-am spus uh, toate acestea pentru a vă arăta că uh, noi am reacționat rapid la, la cele la, la grijile petiționarilor. Am uh, cercetat și uh, Uh, calitatea aerului din Germania, nu există probleme legate de dioxidul uh, de sulf acolo, dar în zonele Chemnitz, Leipzig și Dresden, Dresda există probleme legate de uh, emisiile de dioxid de sodiu uh, Um, Germania a cerut o derogare pentru remedierea acestor probleme, o, o derogare care va fi tratată de către Comisie cât mai curând cu putință. Deci, din punctul de vedere al poluării aerului, conform directivei privind calitatea aerului. Comisia este activă și monitorizează situația atât în partea cehă cât și uh, pe teritoriul Germaniei. Mulțumesc! Mai există colegi care doresc să intervină? Domnule Iar. Intervenție fără microfon. A, s-a oprit microfonul, spune domnul Iar. Vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor uh, celor care ni s-au alăturat astăzi. O petiție semnată de 11.000 de oameni e, e, e clar o petiție importantă. Vedem că atâția oameni au fost intro- interesați de semnarea acestei petiții. E clar că problema este una dificilă în zonă. Am uh, încercat și eu să iau uh, legătura cu uh, comisia. Comisia spune că, de fapt, uh, problema este legată de incapacitatea de a discuta incapacitatea de care au dat dovadă Cehia și Germania. Eu consider că, Germa- că Germania este un bun interlocutor, un mai puțin bun interlocutor este, din păcate, Cehia. Dar iată că această problemă a fost uh, Uh, semnalată și ea va trebui să fie rezolvată. S-a menționat uh, existența unui studiu cu privire la calitatea aerului din zonă. Rezultatele studiului acestuia sunt îngrijorătoare. E clar că problema trebuie să fie soluționată cât mai curând cu putință. Ce vreau să întreb eu Comisia? Care este substanța cea mai nocivă din punctul dumneavoastră de vedere? Asta în primul rând. În al doilea rând, ce se va întâmpla? Dumneavoastră spuneați că Cehia a cerut o derogare care nu a fost acordată și că uh, s-a uh, demarat o procedură de infringement împotriva Cehiei, dar ce înseamnă toate acestea pentru uh, petiționari? Petiționarii uh, spuneau că au așteptat mult timp ca Cehia să întreprindă ceva, să, să remedieze problema. Asta în al, în do, al doilea rând, așadar. În al treilea rând, uh, vreau să vă întreb ce putem face pentru a îmbunătăți uh, co- cooperarea și comunicarea cu celelalte state membre. Eu sunt absolut convins că ar putea exista Uh, un uh, dialog, unul de natură tehnică. Cred că uh, de asemenea că statele membre ar trebui să se, sau Uniunea Europeană ar trebui să se implice pentru ajutorarea financiară a celor care au nevoie de ajutor. Vă mulțumesc foarte mult. Um, eu nu sunt membru al, acestui, al acestei comisii, însă am fost raportor pentru cele două directive despre care se vorbea, cea privind uh, emisiile industriale și cea privind calitatea aerului. De aceea am permis să iau cuvântul. Un comentariu mai întâi de toate. Uh, eu consider că nivelurile înalte de PM10 și uh, dioxid de, de azot uh, sunt uh, practic probleme cu care se confruntă nu doar Germania sau Cehia, ci aceste emisii ridicate se regăsesc în întreaga Uniune Europeană. Comisia nu răspunde uh, petiționarilor pentru că aceștia întreabă clar în ce măsură centralele din Cehia respectă într-adevăr directiva privind emisiile. Deci nu ni se spune nimic despre ce, cum funcționează aceste centrale din Cehia. Există autorizațiile necesare, filtrele necesare, etc. Comisia văd că nu, nu vrea să ne răspunsă, răspundă la această întrebare. E o întrebare interesantă, un răspuns important, pentru că știm prea bine că multe uh, centre industriale din uh, Europa nu respectă prevederile legale. Există proceduri de infringement împotriva Franței pe această temă. De asemenea, deci vreau să aflu care este situația centralelor din Cehia din punctul de vedere al Comisiei. Comisia pare a se concentra pe aplicarea prevederilor directivei privind calitatea aerului. Mi se pare o greșeală uh, cel puțin din perspectiva mea, este o, o greșeală. Deci aș dori să aflu mai multe detalii cu privire la întrebarea mea. Domnul Breckland, pentru răspunsuri. Thank you, Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, există două căi de abordare a acestei chestiuni. Acțiunea de infringement, după cum am spus, și forțarea statelor membre de a-și îndeplini obligațiile. Și, în al doilea rând, este și un aspect de cofinanțare din partea Uniunii Europene a uh, instalațiilor de filtrare. Și înțeleg uh, că cehii vor folosi finanțarea europeană pentru a îmbunătăți calitatea aerului. Pentru a-i răspunde antevăritorului, într-adevăr, cred că trebuie să acționăm în 20-22 de state din 27. Deci, clar că există o problemă la nivel orizontal. Tratăm această problemă într-un mod orizontal. Uh, în Suedia, Slovenia, acestea au fost deja condamnate pe uh, acest subiect, iar uh, Portugalia și Italia se găsesc deja în instanță și așteaptă sentința. Deci, într-adevăr, este o problemă generală, nu este limitată la Germania, iar Republica Cehă uh, folosește un, uh, finanțarea europeană pentru a investi în instalații de filtrare, de îmbunătățire a calității aerului. Aceasta este situația celor mai multe state membre uh, noi din Uniunea Europeană. Cam atât pot să spun la acest moment. Domnule Iar. Domnul Iar. Încă o întrebare. Sigur că aici putem fi optimiști și pesimiști, însă întrebarea mea uh, se referă la faptul uh, că este vorba de viața oamenilor până la urmă. Există un catalog de măsuri care să fie convenit cu statele membre, astfel încât să se resimtă pas cu pas îmbunătățirile, sau există doar declarații de intenție? Pentru că Comisia ar trebui să se gândească că problemele din zona Erzgebirge nu sunt noi, ci sunt probleme care persistă de ani de zile. Și, la un moment dat, cetățenii afectați din zona respectivă um, ei ar trebui să resimtă îmbunătățirile. Deci, întrebarea mea este cum se procedează concret pentru că minimul pe care l-aș cere ar fi un catalog de măsuri, astfel încât să se vadă și să se resimtă că se lucrează la soluționarea acestei probleme. Altfel s-ar putea porni de la premisa că statul membru pur și simplu tergiversează lucrurile, dar practic nu face nimic. Iar în final, dacă nu se schimbă nimic, peste 20 de ani, poate că uzinele respective, centralele, sunt închise. Și nu asta este ceea ce doresc să obțină peticionarii. dr. Breckland. dacă legiuitorul uh, european a adoptat această directivă privind calitatea aerului, a făcut-o tocmai pentru a vedea îmbunătățirea calității aerului, de ce trebuie aplicată. Noi încercăm să facem presiune astfel încât să îmbunătățim situația în realitate. De asemenea, uh, directiva privind calitatea aerului a fost uh, menționată și ea în discursul domnului Barroso privind uh, stadiul Uniunii Europene. Se la Comisiune a adoptat această directivă, vol dire că... Sigur, dacă Comisia a adoptat această directivă, atunci cu siguranță și-a stabilit ca obiectiv implementarea acesteia, respectiv protejarea aerului și asigurarea calității acestuia. Însă, trebuie să constatăm că apar niște puncte slabe ale acestei directive și aceste puncte slabe și punctele critice, acestea apar și sunt evidente tocmai în relația între state. De aceea încurajez Comisia să facă o presiune mai mare și să, implici, să se implice cu mai multă energie pe această temă. Colegii care au luat cuvântul, petiționarii, Semnatarii petiției așteaptă de multă vreme să se întâmple ceva, se plâng de situația dificilă din zona respectivă. Acum uh, voi mai da o dată cuvântul semnatarilor petiției, dacă doresc să mai ia cuvântul încă o dată în încheiere. Primul petiționar, vă rog, dacă doriți să faceți vreo observație și apoi vedem cum continuăm. Stimate doamne, stimați domni, noi am venit aici cu așteptări foarte mari pentru a face ceva pentru populația din zona noastră. Și nu este vorba aici numai despre depășirea lim- valorilor limită care uh, îi îmbolnăvesc pe oameni, ci faptul că uh, pur și simplu această poluare a aerului este inacceptabilă pentru oameni. De aceea ne-am adresat dumneavoastră, pentru că în limita competențelor Uniunii Europene ne așteptăm să se ia toate măsurile, astfel încât situația noastră din zona Erzgebirge să se îmbunătățească. Doresc să vă atrag atenția că um, noi ne-am aflat deja în contact cu Guvernul Federal al Republicii Germane, dar uh, ministrii noștri ne-au asigurat mereu că doar Uniunea Europeană și Bruselul pot soluționa această problemă, că această acțiune nu poate să fie soluționată bilateral. Același lucru ni s-a spus, spus și în landul nostru, la uh, Zaxen. Însă, ni s-a spus că uh, cheia uh, soluționării problemei noastre se află la Bruxelles. Așadar, vă rugăm să luați aceste cheie, să o folosiți astfel încât să se îmbunătățească situația noastră din zona Erzgebirge. Onorevole Iar. Domnul Iar. Eu doresc să fac o propunere de procedură, dacă îmi permiteți. Eu uh, propun să păstrăm această petiție deschisă și solicit comisiei să mai vină cu un raport pe această temă și de asemenea să vină cu un plan de măsuri concret. În uh, ce timp, în cât timp uh, vor fi făcute, vor fi luate măsuri de îmbunătățire din partea părții cehe. Deci propun să se meargă mai concret, mai în detaliu și să se vină cu măsuri clare. Situația trebuie să se îmbunătățească, de aceea părerea mea este că această petiție trebuie să rămână deschisă. Mi sembra că nu ci siano obiezioni. Ehm. Observ că nu există obiecții la această propunere, ci doar susținere pentru propunerea domnului Iar. Cu aceasta, petiția rămâne deschisă în continuare, însă insistăm asupra faptului că Comisia trebuie să ne prezinte acest raport sub forma lui nouă și în acest raport trebuie să se regăsească și un program cu un calendar clar, astfel încât să știm exact uh, care sunt termenele la care putem să așteptăm uh, îmbunătățiri. Deci așteptăm un nou răspuns din partea Comisiei și în rest timp noi vom uh, realiza o sinteză din nou a solicitărilor petenților pe care o vom transmite încă o dată uh, țărilor învecinate. Vom face astfel încă o dată presiune din partea noastră pentru a ne asigura că această chestiune transfrontalieră va fi soluționată altfel decât până acum. Președinta, mai există alte intervenții? Nu? Atunci încheiem dezbaterea la acest punct și vom proceda așa cum am prezentat mai înainte. Cu aceasta trec la petiția de la punctul 9. Este vorba de trei petiții diferite aici, însă toate se referă la același obiect. Este vorba, în cadrul primei petiții, este vorba despre petiția domnului Terados din Spania, în numele Proiecto Gran Simio, un o asociație spaniolă, privind uh, încălcarea directivei europene privind grădinile zoologice. De asemenea, este vorba despre o altă petiție a lui uh, Schwierfried Lüber. Este vorba despre o petiție, uh, petiția 1392, semnată de 60.000 de persoane, um, privind captivitatea balenelor și a delfinelor ținuți captivi. Și se referă la uh, Consiliul privind animale sălbatice din grădini zoologice. De asemenea, petiția numărul 394 din 2010, adresată de uh, domnul Suiras din Spania. Și aici este vorba despre nerespectarea dreptului comunitar și încălcarea directivei privind uh, captivitatea animalelor în grădinile zoologice, cu referire directă la grădina zoologică Oteiro de Rei. Petiționarii nu sunt prezenți, așadar voi da cuvântul direct reprezentantului Comisiei din partea DG Envy. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum uh, ați menționat, uh, este vorba despre trei petiții care se referă la implementarea a trei directive europene privind protecția biodiversității. Este vorba despre directiva privind grădinile zoologice din 1999 și regulamentul 1977 care um, se referă la com comerțul cu um, specii pe cale de dispariție. Vorbim aici despre cetacee, delfini și uh, balene care sunt ținute în captivitate sau comerțul cu aceste specii. Și aș vrea să abordez această chestiune. Însă trebuie, în primul rând, să subliniez că prioritatea principală a Uniunii privind conservarea cetaceelor uh, este măsurată la nivel de sălbăticie și um, se referă la uh, directiva privind habitatele privind protecția cetăceilor și a altor specii. Directiva privind uh, grădinile zoologice aduce și o contribuție importantă la consolidarea rolului grădinilor zoologice, inclusiv a acvariilor, în ceea ce privește conservarea biodiversității. Un număr de măsuri cheie care se regăsesc la articolul 3 din această directivă vorbesc despre zonele în care trăiesc delfinii, care cad sub incidența domeniului de aplicare al acestei directive. Este important să observăm că în ceea ce privește petiția 1392 din 2011, directiva privind grădinile zoologice nu ne oferă temeiul juridic pentru o, o interdicție generalizată de reținere a delfinilor în acvariile din cadrul clădinilor zoologice sau în ceea ce privește construcția de noi facilități asemănătoare. Acesta este un element cheie al solicitării care a fost adresat în această petiție. Din păcate, nu există temeiul juridic pentru a discutat despre așa ceva. Comisia a spus foarte clar Parlamentului și celorlalți că va investiga orice uh, solicitare, orice probă temeinică și bine fondată din partea statelor membre care implică directiva uh, privind grădinile zoologice, um, care includ acvariile, cetacele sau alte specii. Însă, această petiție nu oferă această bază. De asemenea, dorim să adăugăm că lucrăm proactiv cu părți interesate, asociațiile europene pentru zo- grădini zoologice și acvarii, respectiv cu uh, Federația pentru Delfini, pentru a uh, înțelege dacă directiva este implementată în mod corespunzător. De asemenea, se oferă uh, linii directoare de implementare pentru ca lucrurile să se desfășoare bine. În ceea ce privește comerțul cu CETACE, regulamentul 338 din 1997, care tratează cetace ele oferă uh, uh, dispoziții referitoare la interdicția comerțului cu CETACE. Acestea se regăsesc la anexa A și aici se regăsesc toate speciile de CTACE, uh, care nu pot fi tranzacționate în scop comercial statele membre pot uh, oferi excepții de la această interdicție atunci când uh, locul în care vor ajunge cetacele este echipat corespunzător astfel încât să ofere circunstanțe de trai bune speciei respective. Autoritățile științifice sunt cele care oferă asemenea autorizații. Astfel ajung la petiția 1266 din 2011 care se referă la orci o orcă care a fost transferată între Olanda și Spania. Înțelegem în acest caz specific că au existat, că au avut loc toate consultările necesare între autoritățile dintre cele două state membre și că acest transfer a fost în conformitate cu regulamentul privind cetățele. În fine, în ceea ce privește petiția 394 din 2010, care se referă la o grădină zoologică din Spania este o problemă și anume două dintre petiții nu se regăsesc în uh, dosar, spune doamna Auken, ceea ce uh, ne îngreunează uh, situația respectivă, nu putem să urmărim cu atenție uh, ceea ce se spune. Sigur, eu am văzut mai devreme aceste petiții, știu că este vorba despre ele, însă nu se regăsesc uh, nici versiunea engleză, nici în versiunea daneză a documentației pe care o avem în fața noastră. Uh, Vă sugerez așadar, deci, președinta, despre ce vorbiți? Vorbim aici deci, în ordinea de zi sunt specificate cele trei petiții, dar în dosar, în documentație, nu se, regăsesc, uh, nu se regăsește sinteza, prezentarea, decât a primei petiții. Celelalte două nu sunt prezentate. Este adevărat, celelalte două petiții au fost distribuite acum, mi se spune, deci uh, le veți primi îndată. Dacă există o problemă în a urmări discursul, putem schimba ordinea de zi. Pot să înțeleg acest lucru. Poate că în jurul meu se găsesc numai genii și aș fi onorată să mă aflu într-o asemenea companie prețioasă. Însă, persoanele care citesc mai greu și mai încet, așa ca mine, poate pentru acestea am uh, putea să păstrăm uh, cele două ultime petiții deschise sau să le amânăm. Președinte, haideți să continuăm discuția pe marginea primei petiții și apoi putem să folosim intervenția domnului O'Brien pentru a ne gândi și la celelalte două petiții, apoi putem dezbate la următoarea reuniune despre toate trei la un loc. Îmi cer scuze, domnule Brian. Vă rog, puteți să continuați? Mulțumesc. Domnule Brian. Mulțumesc. Cred că ajunsesem la cea de-a treia petiție, care este petiția numărul 394 din 2010. Aceasta se referă la o grădină zoologică din Spania și după cum uh, am spus în ultima comunicare către această comisie, aceasta a făcut obiectul unei investigații juridice a comisiei și cu privire la această zonă specifică, Într-adevăr, s-a constatat că nu exista o licență de operare. Înțelegem că, între timp, zona respectivă a obținut o licență din partea autorităților și, de asemenea, că acum sunt îndeplinite toate criteriile de conformitate cu directiva. Acest lucru a fost notificat prin comunicarea noastră către Comisia de Petiții. Deci că s-a ajuns la acest punct cu rezolvarea petiției. Mulțumesc foarte mult, domnule Saioso. Mulțumesc, doamnă președinte. Am dorit să iau cuvântul pentru că acesta este un subiect care mă interesează. Înainte ca orca respectivă să ajungă în parcul zoo din Tenerife, Ehm, mă interesează deja acest subiect. Au uh, fost începute niște investigații pentru a se vedea circumstanțele în care s-a întâmplat totul. În ceea ce privește delfinii și orcile și captivitatea acestora, ehm, trebuie să înțelegem că situația lor merge mai departe de cea a cetaceelor, pentru că cetaceele uh, sunt, uh, se regăsesc în categoria speciilor în pericol de dispariție. Iar regulamentul Uniunii Europene vorbește despre toate speciile și despre toate regulile privind uh, speciile periclitate. Majoritatea delfinilor au fost deja prinși în Europa pentru că regulile sunt cât se poate de stricte în ceea ce privește vânzarea de delfini. În ceea ce privește orcile, Condițiile în acest parc din Tenerife sunt excelente. Eu am văzut acest parc. Orca respectivă a fost găsită pe, uh, în apropierea coastei uh, Norvegiei. Și ea aparține de o familie din uh, Norvegia, iar aceste orci nu pot vâna decât în familie. Am văzut poze cu orcile și nu am putut să regăsim niciun membru din această familie. Deci experții au tratat lucrurile cu mare grijă, s-a întrunit un grup de oameni de știință, cei mai buni din lume, care erau specializați pe această specie de mamifer și au ajuns la concluzia că orca respectivă nu se putea întoarce în mare pentru că ar fi murit dacă s-ar fi întâmplat așa precum Taiku, care a costat 20 de milioane de uh, dolari, dar a murit un an mai târziu. Sunt numai trei părți din lume unde există condițiile pentru așa ceva în Orlando, în Franța și uh, în Europa. Așadar, uh, această orcă a fost transferată către parcul din Tenerife. Uh, acolo sunt uh, respectate toate regulile pentru cetacee. s-a analizat cu atenție situația și concluzia a fost că circumstanțele sunt bune, că este este în regulă. Dacă am trimite orca aceasta înapoi în mare, ar însemna să o condamnăm la un anumit tip de moarte. Există precedente cu alte balene care au fost uh, aduse înapoi în mare și care au murit ulterior, iar costurile au fost imense. Așa s-ar întâmpla și în acest caz. Deci, petiția nu este justificată. Europark îndeplinește standardele uh, impuse de legislația spaniolă și de directivă. Directiva este implementată, așadar s-a acordat autorizația, iar orca uh, va putea supraviețui bine în parcul respectiv. Există și alte probleme, însă competența este a comunităților autonome. Există de asemenea proceduri, dar nu trebuie aplicate în cazul acestei orci. Orca trebuie așadar să rămână acolo unde este și ar trebui să închidem această petiție. Ci sunt altre richieste de intervento? Mai există trei uh, intervenții. Doamna Auken. Well, we might, but uh, that's one of the cases I would like aș uh, dori să investighez și eu cum stau lucrurile în acest caz și să aflu cum, uh, cum stau lucrurile. Deci eu solicit uh, să lăsăm deschisă petiția. Gracias, sí, simplemente, gracias, presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Ayuso. Petiția nu este justificată și aș fi încântat dacă doamna Aucan ar dori să vină în parcul nostru zoo să-l vadă, să vadă parcul, orca și să se asigure că condițiile sunt foarte bune. Auken. Doamna Aucan. La această reuniune primesc o serie de invitații. Nu am avut încă posibilitatea, bine, poate aș fi avut posibilitatea, dar nu am făcut-o. Însă, de dragul unui răspuns corect și cinstit, pentru că Comisia nu ar trebui să urmărească răspunsul pur și simplu din și, să spună doar, ok, așa vom face. În țările noastre este bine să știm cum să tratăm delfinii și celelalte mamifere de acest tip. Eu cred că ar fi mai serios o dată de seriozitate din partea noastră să lăsăm deschisă uh, această petiție și să discutăm data viitoare toate cele trei petiții împreună. Domnul Martinez de Martinez. Uh, foarte pe scurt, informațiile pe care le-am obținut sunt uh, importante Însă sunt de acord cu doamna Auken, care spune că nu putem pur și simplu să urmăm ceea ce ne spune, uh, ne spun reprezentanții Parcului Zoo. Nu este vorba că nu ar fi informații acurate, ci că colegii care cunosc și știu cum stau lucrurile, care s-au dus la fața locului, uh, ar trebui să uh, stabilească ce și cum. Nu putem să spunem că ceea ce spun colegii din această comisie nu se ia în considerare. Colegi care au verificat deja acest subiect, cei care au făcut aceste verificări uh, s-au exprimat deja pe marginea acestui subiect. Iar ceea ce spun reprezentanții grădinii zoologice, ceea ce spune uh, comisia, sigur, este important, dar nu putem să urmăm pur și simplu uh, recomandările lor. Eu nu voi accepta ceea ce spune administratorul parcului zoo, ci ceea ce spun reprezentanții comisiei, comis- colegi care s-au dus la fața locului, au verificat, care știu ce și cum, iar dacă colegii ne vor face o recomandare, atunci, într-adevăr, ar trebui să avem încredere unii în alții. Pentru că ceea ce nu putem să facem niciodată este să mergem, sigur, cu toții acolo și să verificăm, să investigăm în fiecare caz uh, care ajunge pe masa noastră. Dar cei care s-au străduit să facă acest lucru, acelora trebuie să le acordăm încredere. Și avem de-a face cu atât de multe teme, cu atât de multe subiecte, iar informațiile care sunt oferite sunt foarte multe. Acestea nu trebuie să fie dubitabile și Sigur că ceea ce ni se recomandă ar trebui să acceptăm, pentru că doamna Ayuso cu siguranță a investigat lucrurile cum trebuie și există și dovezi în consecință. Sono molto persuasive le argomentazioni dell'onorevole Martinez. Președinta, argumentele domnului Martinez Martinez sunt uh, foarte solide, trebuie să recunosc acest lucru. Și pentru că avem un pluton de colegi care sunt pentru uh, închiderea petiției, uh, susținută de altfel și de uh, declarația Comisiei, care limitează competența noastră în ceea ce privește această petiție, totuși trebuie să iau act de faptul că documentarea, în special cu o petiție care a sosit foarte târziu, doamna Aucan este îndreptățită să ceară timp suplimentar pentru a analiza această ultimă petiție. De aceea sugerez să încheiem petițiile și trebuie să-mi verific dosarul. 1392 din 2011, asta poate să fie uh, închisă, pentru că ne-au fost prezentate toate faptele și cred că majoritatea celor uh, prezenți sunt de acord că nu are sens să continuăm cu această petiție. Însă trebuie să menținem deschise celelalte două petiții pentru că trebuie să facem verificări suplimentare, dat fiind că răspunsurile uh, Comisiei au uh, venit foarte târziu, unul la sfârșitul lunii august. Doamna Auken, Aș vrea să spun că uh, în viitor o să urmez rețeta colegului Martinez. Uh, o să spun că dacă nu avem încredere în colegii noștri, sper că nu trebuie să arătăm neîncredere unii față de ceilalți. Uh, cred că uh, putem să continuăm cu două dintre petiții, chiar dacă unii consideră că avem toate informațiile necesare. Și nu m-ar plăcea dacă în viitor am auzi uh, uh, din partea colegilor că dacă nu suntem de acord cu ei, asta este o dovadă neîncredere. Vă mulțumesc. Sunt uh, de acord, uh, doamnă Oaken. Propunerea mea nu se bazează doar pe încrederea la care a făcut referire domnul Martinez. Am uh, văzut uh, care este majoritatea în această uh, comisie. Majoritatea colegilor este pentru închiderea petiției și acesta este consensul pe baza căruia am luat hotărârea. Domnul D'Amato. O întrebare. Poate că nu am înțeles bine. Dar presupun că petiția care va fi uh, considerată închisă este 1266. Aceasta este petiția care ar trebui să fie închisă. Despre asta vorbim. Suntem cu toții de acord? Așa este. Ultimile două, 1392 și 394, rămân deschise. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Ați anunțat că vom închide această petiție, însă totuși vreau să spun că uh, experți ai guvernului uh, olandez au făcut, au pus un diagnostic și au ajuns la concluzia că această orcă ar trebui să fie în uh, parc și nu să fie aruncată în mare, înapoi în mare. Aceasta a fost concluzia experților. Toate procedurile au fost respectate, asta am vrut să vă spun. Mulțumesc pentru această precizare, spune președinta. Pentru a evita orice neînțelegere, încheiem 1266 din 2011 și lăsăm deschise celelalte două petiții de la punctul 9. Și o rog pe doamna Ayuso dacă ar putea să uh, dea comisiei un exemplar al acestui uh, studiu la care s-a referit. Ar fi foarte util pentru discuțiile ulterioare. Trecem așadar la punctul 10, petiția 755 din 2010, înaintată de Tony Lowes, în numele Asociației Friends of the Irish Environment. Petiția va fi prezentată de domnul Andrew Jackson, care reprezintă această asociație. Aveți 5 minute la dispoziție. Mulțumesc, președinte. Vorbim despre extragerea turbei în Irlanda și motivul pentru care mă aflu aici este să actualizez informațiile în legătură cu evoluțiile de la data la care am apărut pentru prima oară în comisie în noiembrie uh, anul trecut poate că vă amintiți, uh, au fost uh, descrise atunci, uh, au fost date informații în legătură cu cazuri de prejudicii asupra mediului foarte semnificative. Extragerea turbei în turbării ridicate. O să vă arăt câteva imagini pentru a vă explica. Aici aveți un exemplu de din mai anul acesta, tăierea turbei, care se face mecanic, aproape exclusiv. Vedeți uh, uh cum operează aceste mașini pe suprafața uh, turbăriei, uh, ridicate. Mașina merge și uh, răspândește turba în rulouri este o activitate sezonieră. Săparea și răspândirea se fac uh, în uh, vară și uscarea în toamnă. Ea se ardă în uh, iarnă. Aici utilizările sunt în horticultură, generarea de electricitate, Uh, există termocentrale bazate pe turbă în uh, Irlanda și uh, se folosește și pentru uz casnic. În 1999, Curtea Europeană de Justiție a spus că s-a făcut un studiu de impact în Irlanda, nimic nu s-a schimbat din 1999. Acești operatori nu au uh, cerut autorizație și nu au făcut studii de impact. Nu este vorba numai de companii uh, irlandeze care uh, operează în afara naturii, uh, siturilor Natura 2000, avem uh, uh și uh, câteva companii germane. Prima evoluție la care aș dori să mă refer este regula Comisiei cu privire uh, la o plângere, reclamație Natura 2000 în februarie 1999. Guvernul a anunțat o derogare pentru a permite extragerea uh, turbei. Aceasta a fost o încălcare a directivei uh, privind uh, habitatul indiscutabil. Această așa numită derogare, așa cum a raportat guvernul irlandez, a dus la o pierdere în proporție de 99% și 1% s-a pierdut în ultimii 10 ani. Deci pierderi uriașe care au adus uh, această problemă a habitatului uh, uh, în pragul extinției. A fost un caz foarte pertinent. 12 ani Uh, comisia, după 12 ani, Comisia a inițiat această procedură de încălcare. A fost uh, un deal politic uh, între Comisie și guvernul irlandez. Comisia, în răspunsul scris la petiția noastră din iunie 2011, a spus Comilia, Comisia refuză orice insinuare că nu și-au făcut datoria în ceea ce privește extragerea de turbă și legislația privind mediul. Deci nu văd cum am putea duce lucrurile mai departe până în martie anul acesta, când unul dintre uh, miniștrii de la vremea respectivă a făcut o declarație în Parlamentul irlandez uh, spunând că este adevărat că nu s-a primit uh, o derogare acum zece ani. Trebuie să mergem la Bruxelles uh, și să cerem o derogare pentru tăietorii de turbă Uniunea Europeană a spus că nu va extinde o derogare oficială, dar nu se va implica uh, în introducerea acestei perioade de 10 ani. Deci avem uh, uh, versiuni diferite, însă chestiunea este foarte serioasă pentru că ca răspuns uh, la petiția noastră s-a spus că nu este o ingerință în uh, politica guvernului irlandez. Uh, Irlanda Uh, va deține uh, președinția uh, Consiliului din ianuarie până în iunie anul viitor și vrem să punem capăt acestei situații. O a doua evoluție și acesta este motivul pentru care ne aflăm aici. Este vorba de un studiu care a fost făcut în mai 2012. Am fotografiat uh, avari, uh, prejudiciile aduse la 17 din 53 uh, de uh, turbării uh, ridicate. Imaginea de aici uh, arată uh, turbăria din uh, comitatul uh, Galway. Autoritățile irlandeze au monitorizat uh, tăierea turbei. O a doua întrebare este și Cred că o să auzim uh, punctul de vedere al autorităților irlandeze despre programe de compensare. Problema este însă, lăsând la o parte aceste Uh, programe, ce măsuri a luat Comisia sau guvern, uh, guvernul irlandez pentru a uh, proteja cele 23 de habitaturi din cadrul siturilor Natura 2000? Și a treia întrebare este de ce nu a acționat Comisia pentru măsurile interimare din 2012? avem dovezi clare, imagini și cu permisia președintei o să vă prezint în continuare fotografii care grăiesc uh, de la sine pe măsură ce au loc uh, discuțiile în comisie. O altă evoluție E vorba de turbăriile din afara siturilor uh, Natura 2000. Uh, Aici nu au avut loc niciun fel de acțiuni uh, pentru a aborda extragerea turbei în afara zonelor protejate din Irlanda. Board Namona, numai această companie extrage 3 milioane de tone pe an. A patra întrebare când vom asista la acțiuni uh, uh, menite uh, să aducă aceste activități în conformitate cu legislația comunitară. Preocuparea noastră este că turbăria pe care o aveți în imagine va avea soarta tuturor turbărilor ridicate din Irlanda. Ne preocupă că Asta va fi uh, soarta tuturor uh, habitaturilor și dorim ca Comisia Petiții să ne ajute să nu se întâmple așa. Mulțumesc! O să-i dau cuvântul domnului O'Reilly, reprezentant uh, al autorităților uh, irlandeze. Uh, domnia sa ne-a pus la dispoziție un document. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a mă adresa acestei comisii astăzi în ceea ce vește protecția turbărilor ridicate din arele speciale de conservare ASC. Aș uh, vrea de asemenea să confirm aici preocuparea uh, organizației Friends of the Irish Environment și a Comisiei în ceea ce privește protejarea acestor uh, situri. Și uh, guvernul irlandez împărtășește această preocupare. În timpul puțin pe care am la dispoziție, aș dori să prezint Comisiei situația actuală. Au fost întreprinse acțiuni în ultimii ani și în special să mă refer uh, Eh, la ceea ce s-a întâmplat de când a preluat guvernul actual puterea în martie 2011. Limitarea tăierii turbei în eh, turbările ridicate din ASC a prezentat eh, o provocare majoră în termeni practici pentru a reconcilia cerințele legii europene pentru a proteja o parte din aceste turbării ridicate. Uh, cetățenii sunt foarte interesați, sunt mulți dintre aceștia care se bazează pe turbă uh, ca o uh, sursă de combustibil în, de-a lungul, de lungul secolelor, extragerea turbei a fost un element cheie în mixul energetic al Irlandei. În mod tradițional, familiile au uh, o bucățică dintr-o turbărie sau drepturile de a, extri, de a extrage turbă din zona unei uh, turbării. În uh, anii recenți, aceste familii au angajat un contractor care dispune de utilaje specializate pentru extragerea turbei, dar ei duc turba de la turbărie până acasă. Uh, în unele uh, cazuri sunt generații la rând care fac acest lucru. Tăierea, uscarea și recoltarea turbei constituie o tradiție care a fost un element uh, cheie a calendarului rural deținerea turbărilor sau dreptul de extragere a turbei uh, constituie un activ uh, important. Pentru turbările ridicate, terenul nu poate fi utilizat în alte uh, uh, condiții decât pentru extragerea uh, turbei. De aceea este vorba de o provocare atât de mare. Totuși, aceste situri uh, reprezintă un exemplu foarte bun uh, în legătură cu uh, ceea ce înseamnă dispariția unui habitat în Europa și în Irlanda. Funcționarea hidrologică a turbărilor ridicate înseamnă că extragerea în continuare a turbei sunt aproape incompatibile. Uh, o serie de lucrări au confirmat uh, cât de mari sunt prejudiciile aduse. Concluzia este că uh, extragerea uh, turbei, tăierea turbei în aceste situri trebuie să înceteze. Trebuie să asigurăm însă uh, viitorul pe termen lung al acestor situri. Între 1997 și 2002, Irlanda a nominalizat 53 de uh, situri ridicate pentru a fi desemnate uh, zone speciale de conservare. Extragerea uh, turbei a continuat pe aceste situri uh, decenii la rând. Măsurile inițiale de conservare luate de guvern, inclusiv uh, interzicerea imediată în aceste situri, uh, Uh, au uh, uh, fost semnificative. Zone extinse din asemenea situri erau deținute de societăți comerciale de tăiere a turbei companiile forestiere publice au transferat proprietatea acestor zone. La vremea respectivă, Uh, tăierea turbei pe plan uh, intern a fost uh, privită ca fiind o activitate nu foarte semnificativă. Date fiind impactul cultural, economic și social al tăierii turbei, în 1999 ministrul de atunci a luat hotărârea să permită persoanelor să taie turbă pentru o perioadă de până la 10 ani cu anumite restricții. Acest lucru a fost cunoscut drept o deregare. Acest lucru însă nu a fost sancționat de Comisia Europeană. Scopul acestei derogări a fost să se uh, dea o perioadă de tranziție pentru a avea alte uh, planuri de combustibil, de asigurarea combustibililor. În paralel cu această derogare, guvernul a introdus uh, un program de compensare voluntară sau s-au dat uh, plăți uh, anuale pentru a înceta să se extragă uh, turba. Aproape 900 de persoane au participat în acest program începând cu 1999. În mai 2010, guvernul anterior a confirmat sfârșitul acestei derogări și a anunțat că tăierea turbei pe toate cele 53 de turbării uh, ridicate va înceta la sfârșitul lui 2011. Totuși, uh, trebuie să se facă o compensare. Comisia a uh, elaborat o scrisoare de notificare formală către Irlanda în ceea ce privește uh, tăierile care continuau. În martie 2011, un nou guvern a fost ales și în câteva săptămâni a luat uh, niște hotărâri cheie pentru a pune în aplicare această încetare în mod efectiv a fost uh, introdusă o uh, schemă uh, de uh, anuități uh, care uh, prevede plătirea unui total de 23.000 de euro uh, pentru uh, tăietorii de turbă eligibili cărora li se cere să înceteze să extragă turba din aceste uh, sit situri. În al doilea rând s-a hotărât o abordare de relocare a acestor uh, tăietori de turbă ca o alternativă. În al treilea rând, guvernul a stabilit uh, un uh, Consiliu al Turbăriilor uh, cu un președinte independent format din grupuri de interes pertinente. S-a hotărât ca o strategie națională privind turbăriile să fie elaborată în colaborare și în consultare cu Consiliul privind turbăriile, cu proprietarii de turbării și alte persoane interesate pentru a putea uh, aborda probleme pe termen lung. Din aprilie 2011, autoritățile irlandeze au contactat peste 6.000 de persoane care au fost identificate ca având interese în uh, aceste 53 de turbării din uh, ariile speciale de conservare pentru a informa legătură cu obligațiile acestora potrivit uh, legii loc uh, și uh, campanii de publicitate pe plan uh, local. Departamentul a estimat că în cele 53 de situri există aproximativ 1540 de bănci de turbă active. Este o cerință ca acești tăietori de turbă să recurgă la astfel de bănci. Până în momentul de față, 2300 de cereri de compensare sau de relocare au fost uh, înregistrate. Plățile inițiale uh, au fost făcute uh, în legătură cu 1300 din aceste cereri s-a realizat un progres semnificativ în ceea ce privește soluțiile de relocare pe termen lung pentru turbăriile individuale. Acordurile finale au fost realizate cu teritorii de, curbă, de turbă mă scuzați, din uh, aceste uh, arii speciale de conservare. Uh, au loc uh, discuții între reprezentanții uh, acestor uh, turbării în ultimile 18 luni, uh, grație eforturilor reprezentanților tăitorilor de turbă, s-au realizat progrese semnificative în găsirea de uh, soluții. Acest lucru ne va uh, permite să continuăm să tăiem turba în turbării alternative care nu au fost desemnate. În februarie anul acesta, forumul turbăriilor uh, a uh, fost uh, organizat. Acesta a fost prezidat de un judecător de la Înalta Curte, John Kirk. Cunoscând uh, cadrul uh, juridic uh, pe care trebuie să-l respectăm, judecătorul Kirk a recomandat ca un plan național pentru aceste turbării ridicate din arile speciale de conservare să fie elaborat. Guvernul a acceptat această recomandare la întâlnirea din 6 martie 2012. Propunerea a fost discutată la întâlnire cu comisarul Potoșnic și cu miniștrii irlandezi care răspund de conservarea naturii și a mediului la o întâlnire din aprilie. Pe scurt, planul de gestionare a turbărilor ridicate din ariile speciale de conservare va fi o ocazie pentru a uh, elabora o abordare strategică a Irlandei privind conservarea și refacerea uh, acestor uh, turbării va constitui un plan în conformitate cu articolul 6.3 din directiva privind habitatul. Elaborarea unui plan va uh, oferi un uh, mecanism de a analiza propunerile care ar putea să ducă uh, la o limitare a activităților ce aduc prejudicii în conformitate cu articolele 6.3-6.4 din directivă. Aceste turbării active ridicate constituie o prioritate uh, conform directivei. De aceea, consimțământul Comisiei Europene este necesar pentru orice activitate care ar putea să le afecteze. Ministrul Dinihan, care răspunde de acest domeniu și guvernul au arătat că legea în ceea ce privește uh, tăierea ilegală de turbă trebuie să fie susținută. Au fost făcute uh, studii aeriene și uh, pe teren, uh, pe uh, tot parcursul sezonului de tăiere a uh, turbei și autoritățile departamentului și uh, membrii ai forțelor polițienești în Garda și Ahana au fost desfășurate acolo unde s-au constatat activități ilegale. Deși au fost uh, uh, activități de teren neautorizate în 2012, marea majoritate a tăieturilor de turbă din aceste situri au, uh, s-au conformat cu legea și s-au limitat de a face astfel de activități. Forța de, forța de poliție din Italia, din Irlanda, desfășoară anchete penale în ceea ce privește afectarea neautorizată a acestor situri. Uh, Uh, au uh, fost uh, elaborate și rapoarte de ecocondiționare. Este regretabil faptul că o serie de persoane au încălcat legea, însă totuși guvernul irlandez este încurajat de faptul că majoritatea tăitorilor de turbă Uh, încearcă să găsească soluții pe termen lung. Numai printr-un astfel de dialog se poate realiza uh, protecția și refacerea acestor situri de importanță comunitară. În încheiere aș vrea să spun că guvernul irlandez uh, este în strâns contact cu Comisia în ceea ce privește această chestiune spinoasă. Recunoaștem suportul dat de Comisie și recunoaștem în același timp și rolul Comisiei în a veghea la aplicarea legii în toate statele statele membre. Vreau să mulțumesc membrilor Comisiei pentru această ocazie de a face această prezentare. Vă mulțumesc! Muchísimas gracias a usted, señor O'Reilly, eh, Mulțumesc foarte mult, eh, domnule O'Reilly. Eh, del mes de septiembre. Vă mulțumim și pentru acest uh, document, uh, un uh, document de curând compilat prin septembrie. Înainte de a le da colegilor cuvântul, o să cerem reprezentantului comisiei să se exprime. Domnul Brackman are posibilitatea de a interveni. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acesta este unul dintre cazurile de infringement cele mai dificile cu care se, ocupă, cu care se confruntă biroul pe care îl reprezint. De ce este un caz dificil? Pentru că implicațiile sunt numeroase. Dacă ar fi un caz în care, într-adevăr, deplasarea la fața locului este necesară pentru a găsi o soluție potrivită, ei bine, acesta este cazul. Uh, Uh, nu vorbim doar despre câteva companii mari de exploatare, de extracție a turbei care distrug acolo mediul înconjurător, ci e vorba despre mii și mii de oameni, de localnici care se ocupă de extracție. Noi uh, acum trebuie să ne asigurăm că regulile europene sunt într-adevăr puse în aplicare uh, la fața locului. Și aceasta este problema spinoasă a acestei petiții. După ani de inactivitate la nivel național, și mă refer aici la lița de reacție din partea autorităților irlandeze, noi acum trebuie nu doar să punem capăt distrugerii, ci să și refacem cele distrugeri cele distruse. De asemenea, trebuie să găsim o soluție pentru gestionarea acestor zone pe viitor. Comisia își dorea ca regulile europene să fie într-adevăr puse în aplicare la fața locului. De aceea am demarat această acțiune împotriva Irlandei. Dar nu putem să spunem uh, cetățenilor irlandezi încetați a mai exploata turba pentru că dacă nu o faceți o să vă băgăm la închisoare. Nu putem să facem lucrul acesta. Tocmai de aceea uh, acțiunile guvernului irlandez sunt cele potrivite. Guvernul irlandez încearcă să stimuleze oamenii pentru ca aceștia pe viitor să nu mai extragă turba din aceste zone. Deci este o bună abordare. Bineînțeles că această abordare nu va da rezultate într-unul sau doi ani. Uh, ci va da rezultate pe termen lung. Uh, tocmai de aceea noi nu am decis să aducem în fața instanțelor Irlanda acum, pentru că doream să oferim uh, autorităților irlandeze posibilitatea de a-și duce până la capăt planul de acțiune. Și cred că o fac bine deja. Vedeți, există multe acțiuni de investigare, de anchetă uh, Uh, cred că mai mult de atât autoritățile irlandeze nu pot să facă. Și tocmai, uh, tocmai uh, de aceea noi am considerat că Irlanda nu ar trebui să fie adusă în fața instanței. Iar dacă am fi procedat sau am fi adoptat această procedură juridică, ce am fi câștigat prin, prin ea? Nu, nu am fi putut să cerem autorităților irlandeze să să, să facă mai mult decât face în momentul de față. Face deja foarte mult. Eforturile irlandeze sunt substanțiale, nu sunt perfecte, e drept, dar sunt uh, mult mai bune decât tot ceea ce s-a făcut până în momentul de față. Deci, uh, cam aceasta ar fi uh, situația. Domnul Boștienaru și doamna uh, când vorbeau despre angajament. Fără angajament nu se poate rezolva nimic. Acum avem o strategie a guvernului irlandez, nu este neapărat cea mai optimă, dar măcar există și este o dovadă a faptului că autoritățile irlandeze sunt angajate. Și asta ne dorim. Nu am ajuns la finele căii, au existat uh, greșeli uh, săvârșite de autoritățile irlandeze pe parcursul primului an. Vom uh, încerca să remediem aceste deficiențe și vom uh, oferi asistența necesară pentru refacerea acestor ecosisteme. nu uh, să nu vă faceți griji că vom uh, încerca să nu punem într-o poziție um, poziție dificilă președinția irlandeză. Să nu credeți că ne vom uh, abține de la a face observații și de a demara proceduri în cazul în care acesta vizează statul care deține președinția. Am făcut-o în cazul Poloniei, nu-i așa? Deci vom face tot ceea ce trebuie să facem noi, dar uh, Uh, deocamdată, eu consider că strategia pusă pe picioare de către Irlanda este cea mai bună strategie cu putință. Vă mulțumesc! Mulțumim Comisiei. Înainte de a le da cuvântul colegilor, dați-mi voie să spun că, din punctul meu de vedere, esența celor spuse este următoarea. Uh, Comisia spune că e important uh, ca aceste turbării să fie vizitate. La ședința coordonatorilor vom lua o decizie cu privire la misiunile pe care le vom demara anul viitor. Spania, regiunea Galicia, este una dintre destinațiile noastre de anul viitor și poate că dumneavoastră, stimați colegi, ați fi de acord cu o posibilă misiune în Irlanda, dacă reprezentantul comisiei ne spune că ar trebui neapărat să vedem ce se întâmplă acolo la fața locului. E bine, haideți să preluăm această propunere. Dar bine, colegii vor decide. Nu, nu președinția decide asupra acestei posibile misiuni, ci... Uh, bineînțeles că colegii vor lua o decizie. Doamna Harkin dorește să intervină și are dreptul să o facă. Doamna Harkin, mai întâi de toate. Doamna Ogren își cere scuze. Domnul președinte, poate că am pronunțat eu greșit numele, dar eu cred că doamna Harkin ar trebui să ia cuvântul acum, pentru că ea a cerut mai întâi de toate să intervină și mai apoi urmați dumneavoastră. Vă mulțumesc. că, uh, Dar și eu înțelesesem Ocon, dar uh, iată că e rândul meu să vorbesc. Vreau să mulțumesc comisiei, vreau să mulțumesc uh, în special pentru răspunsul pe care ne-a, ni l-a oferit. Acest răspuns ne arată cât se poate de clar angajamentul Comisiei în rezolvarea acestei situații. E drept, avem nevoie de dialog, avem nevoie de colaborare pentru gestionarea și pentru uh, conservarea acestor zone. Sistemele de gestiune au existat și până acum, de asta au supraviețuit câteva dintre uh, dintre turbării. Dar când vine vorba despre turbării ridicate, e nevoie de o colaborare directă cu oamenii, o colaborare mai bună, e nevoie de despăgubiri, e nevoie de alternative. Da, până acum greșeli, într-adevăr, s-au uh, comis, dar cu toate acestea trebuie să înțelegem că s-a făcut, s-au făcut într-adevăr pași înainte. Știu că există o mulțime de oameni care lucrează în zonele individuale. Să nu uităm că există sute și sute de familii care exploatează aceste turbării sau unele dintre aceste turbării de generații întregi și fiecare caz în parte trebuie tratat ca atare. Chiar aseară, doi uh, colegi ai mei din Midlands m-au uh, contactat, bine, nu știau nimic despre această petiție și mi-au spus că lucrează cu două grupuri de tăietori de turbă din două zone diferite și uh, reușiseră, îmi spuneau că sunt aproape la finele discuțiilor și negocierilor cu acestea, aceștia. Deci, iată, sunt o mulțime de oameni implicați aici, de la judecători, la politicieni, organizații diferite, toată lumea încearcă să găsească o soluție. Dar această soluție e drept, trebuie să fie găsită rapid și trebuie să fie una individuală. Uneori în Parlamentul European vorbim despre deficite democratice. Uh, cetățenii la fața locului Consiliului înțeleg prin deficit democratic lipsa de dialog direct și individual. Acum avem un plan de management care include compensare, uh, relocare și de asemenea uh, explorarea anumitor posibilități de exploatare și pe viitor în acele zone în care această exploatare este absolut esențială. Deci toată lumea încearcă să găsească soluții. Două observații și mai apoi mă voi opri. Măsurile interimare fuseseră menționate de către petiționari și în noiembrie anul trecut vorbeau despre acestea. Ce ar însemna măsurile interimare? Amenzi dar amendele cred că ar fi cea mai proastă idee. În momentul de față se fac, v-am spus uh, și ați auzit și dumneavoastră, progrese și ar fi păcat să distrugem uh, reușitele obținute până acum, impunând astfel de măsuri inter, uh, interimare. Și eu sunt convinsă, personal sunt convinsă de lipsa de utilitate a acestor, a acestor amenzi. De asemenea, peti- petiționarii spuneau că în trecut s-au ajuns, uh, s-au găsit soluții politice, între ghilimele, și că aceste soluții politice vor uh, continua să existe pentru că în 2013 Irlanda va deține președinția Consiliului European. Ei bine, astfel de supoziții nu au ce căuta în Parlamentul European. Sunt complet nedrepte și nu ar trebui să le mai auzim vreodată. S-a vorbit și despre extracția din afara zonelor protejate uh, Uh, este vorba despre turbării care nu sunt evaluate din punct de vedere al impactului pe care îl au asupra mediului. Uh, întreb uh, Comisia dacă plănuiește să pună în aplicare sau să creeze astfel de analize de impact. Oare directiva cere crearea unor asemenea, da, uh, unor asemenea evaluări sau nu? Sau nu o uh, impune? În orice caz vreau să mulțumesc Comisiei pentru modul în care a tratat acest dosar deosebit de sensibil. Vom avea astfel posibilitatea, prin punerea în aplicare a măsurilor decise și lucrând cu cetățenii, să protejăm ceea ce a mai rămas din aceste turbării ridicate. Doamna Ocken urmează. Auken, îmi cer scuze. Vă mulțumesc foarte mult. Eu sper că nu mă veți trata drept uh, sadică în cazul în care spun că nu are sens să discutăm cu fiecare exploatator în parte, cu fiecare familie în parte. Ce s-ar întâmpla dacă ar, am începe să discutăm cu fiecare familie de pescari? Știm că nu mai există pești în, în mările și oceanele noastre și că există familii întregi care și-au pierdut uh, sursa esențială de trai. Deci eu consider că această abordare nu este cea potrivită. În momentul în care mizăm pe acordurile voluntare, nu obținem nimic. Am văzut asta în, în Danemarca. Am încheiat o serie de acorduri voluntare cu, fo, cu fermierii și aceste acorduri s-au dovedit a fi un dezastru. Să nu repetăm uh, greșeala. Ce le-am putea spune celor care vânează uh, balene în Norvegia sau în Groenlanda sau mai știu eu unde. E vorba despre oameni care au întreprins această activitate de generații încoace, care nu ar fi supraviețuit dacă nu ar fi existat balenele pe care să le vâneze. Ei bine, din păcate, această activitate trebuie să fie interzisă și trebuie să luăm deciziile cu privire la ceea ce e permis și ceea ce nu e permis într-o manieră cât se poate de generală, uh, pornind de la o viziune de ansamblu. Poate că mă veți uh, cataloga drept uh, persoană lipsită de inimă, dar dați-mi voie să vă spun că Irlanda nu este cea mai săracă țară europeană. Știu că s-a confruntat cu probleme, dar uh, Să nu uităm că există o oarecare diferență acolo um, între statele europene și Irlanda nu e una dintre cele mai uh, sărace. Deci, în acest context, eu cred că ne putem permite să luăm decizii cât se poate de concrete care să-i fizeze pe toți. Nu putem să venim aici cu propuneri de lege care sunt uh, puse în aplicare după ce discutăm cu fiecare cetățean în parte. Când am mai pune în aplicare acele legi, dacă am uh, opta pentru această, această atitudine sau această modalitate de punere în aplicare a legilor? Nu, nu are sens să, să mizăm pe asemenea strategii ariile acestea, zonele acestea sunt atât de importante, sunt uh, atât de prețioase, sunt atât de expuse pericolelor încât deja dispar. Și în a, <laughs> aceasta fiind situația, nu cred că ne, permite, ne putem permite sentimentalisme aici. Pentru că dacă ar fi să fim sentimentali, să ne permitem sentimentalismele, atunci n-am mai luat mai nicio decizie. Revin la exemplul meu cu peștii și cu uh, pescarii. Dacă <laughs> am uh, pune în aplicare legile cu privire la protecția mărilor și oceanelor, pornind de la dorințele uh, pescarilor, ei bine, unde am ajunge? Niciunde. Prin urmare, haideți să păstrăm deschisă petiția, pentru că nu putem spune că lucrurile s-au rezolvat. Da, am putea merge la fața locului. Dar oare are vreun sens? Autoritățile irlandeze sunt cele care ar trebui să trateze cu cetățenii irlandezi, nu? Noi tratăm cu comisia, cu autoritățile și cu petiționarii. Da, Irlanda e superbă, îmi place la nebunie, n-am nimic împotriva unei uh, vizite acolo, dar dacă ne-am duce într-adevăr în Irlanda, eu cred că ne-am uh, băgat nasul unde nu ne fierbe oala, ne-am băgat nasul în legislația națională. Gândiți-vă ce ar fi să mergem de fiecare dată uh, în locurile menționate în toate petițiile cu care avem de-a face. Da, n-ar avea niciun sens. Eu sunt absolut convinsă că toată lumea face tot ceea ce poate, dar cred că acordurile voluntare n-au niciun sens și vă spun asta din experiența daneză. În Danemarca uh, există o mulțime de uh, cazuri de poluare, tocmai din pricina faptului că autoritățile nu renunță la această idee stupidă a acordurilor voluntare. Bună ziua tuturor! Vreau să le urez mult venit petiționarilor. Eu uh, reprezint aici în Parlamentul European Partidul Laburist. Tema aceasta este foarte importantă pentru mulți uh, irlandezi care extrag turbă în diferite zone de generații încoace. Dar uh, Vremurile s-au schimbat și nu pot decât să sprijin guvernul care încearcă să protejeze acest tip de habitat. Dar uh, negocierile cu mici uh, micii exploatatori trebuie să fie accelerate și continuate de către autoritățile irlandeze. Acești mici exploatatori ar putea primi despăgubiri o perioadă de 15 ani sau, de asemenea, ar putea primi dreptul de a își continua activitatea în alte zone. Dar aceste reguli sunt, aceste soluții trebuie să fie găsite, numitorul comun trebuie să fie găsit Uh, cât mai curând cu putință, pentru că dacă nu va fi găsit, uh, atunci costurile de punere în aplicare a noilor legislații, acte legislative vor fi enorme. Gândiți-vă la detașamente polițienești sau mai știu eu ce, care vor trebui să îi să-i uh, oprească pe micii cetățeni care doresc să extragă turba. Deci, eu sunt de acord cu petiția, cu spiritul petiției, însă dați-mi voie să vă spun că guvernul irlandez are nevoie de mai mult timp la dispoziție pentru a pune în aplicare, într-adevăr, directivele. Vă mulțumesc. Nu știu dacă reprezentantul Comisiei dorește să, să reacționeze. Uh, după o eventuală intervenție a comisiei, îi vom asculta și pe petiționari din, din nou. Deci, comisia, scurt, doriți să răspundeți la întrebări? Perfect. Deci, dumneavoastră luați cuvântul acum și mai apoi vom oferi, poate și colegilor, din nou posibilitatea de a se exprima și mai apoi, în final, le vom da, bineînțeles, dreptul la replică petiționarilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, e nevoie de o analiză de impact. Aceasta este parte integrantă a cazului pe care îl discutăm și este o parte integrantă a, integrantă a um, eventualei proceduri de infringement pe care o vom uh, deschide împotriva Irlandei. În ceea ce privește micii pescari, uh, eu cred că aici trebuie să oferim, uh, important este să oferim o alternativă cetățenilor, dar să le și explicăm clar că legea trebuie să fie aplicată și trebuie să fie respectată. Bineînțeles, legea e mai ușor de pus în aplicare atâta timp cât cetățenii sunt stimulați să respecte legea. Odată ce stimulentele guvernului vor fi primite de majoritatea cetățenilor, uh, numărul de persoane care nu vor respecta legea va deveni din ce în ce mai, uh, mai mic și așa vom reuși într-adevăr să punem în aplicare legea. Uh, uh, în aplicare legea. Asta este strategia cea mai bună s-a dovedit uh, cât se poate de viabilă și în trecut. Deci, din nou, angajamentul este esențial și trebuie să le arătăm cetățenilor că legea trebuie, din toate motivele, să fie puse în aplicare. Doamna Harkin, mai întâi și mai apoi doamna Auken. Pe scurt, doamna Harkin, vă mulțumesc. Voi fi succintă. Doamna Auken, aceasta este legea, nu, e, nu vorbim despre acorduri voluntare, iar legea este pusă în aplicare, după cum spunea deci, reprezentantul Comisiei și, de asemenea, reprezentantul autorităților irlandeze. Există avioane care survolează zonele, echipele de cercetare se deplasează permanent la fața locului, uh, poliția este acolo, însă e... In... Dați-mi voie să vă spun că legea este pusă în aplicare, se încearcă punerea în aplicare a legii, dar nu așa cu ciocanul cum își doresc unii, pentru că nu are niciun sens să, să recurgi la măsuri coercitive. Nu, încercăm să punem în aplicare legii, în aplicarea, aplicare legea, dar atâta timp cât nu discutăm direct cu cetățenii, cu siguranță, uh, punerea în aplicare a legii se va dovedi a fi absolut imposibilă. Și aceasta este situația, într-adevăr. Doamna Auken, da, sunt într totul de acord că trebuie să tratești cu, tratezi cu cetățenii, dar nu noi trebuie să tratăm cu ei, ci autoritățile irlandeze. Îmi amintesc că atunci când uh, cream raportul uh, cu privire la Spania, m-am întâlnit la fața locului cu reprezentanții sindicatelor care spuneau că trebuie să avem o eficiență sporită a consumului de energie, etc., etc. Da, e dreptul lor, au dreptul să spună lucrul acesta, dar nu noi, Parlamentul European, trebuie să le impunem sau să, trebuie să tratăm direct cu acești cetățeni care au interesele proprii. Nu autoritățile naționale sunt cele care trebuie să trateze cu proprii uh, cetățeni. Mie mi se pare că ne-am depășit uh, din nou și din nou uh, prerogativele. Rolul nostru este acela de a fi severi, iar rolul autorităților irlandeze este acela de a pune în aplicare, indiferent de cum doresc ei, ceea ce le cerem. Nu are sens să ne asumăm noi responsabilitatea dacă se alternative pentru cetățenii irlandezi. Nu, nu, nu putem să facem asta, nu ne permitem. Doresc uh, petiționarii să intervină. Trei minute, nu mai mult. Mulțumesc. Sunt cât se poate de conștient de timpul scurt, așadar voi răspunde doar la câteva puncte. Autoritățile irlandeze uh, și răspunsul lor s-a referit la derogare și a fost sancționat de către comisie. Declarația făcută spunea că derogarea de 10 ani nu a fost sancționată de comisie. Acest lucru contrazice ceea ce a spus uh, ministrul nostru. Noi nu am primit nimic înscris de la comisie, însă comisia a fost de acord să nu ia măsuri împotriva Irlandei în această perioadă de tranziție de 10 ani. Știu că comisia nu a abordat această chestiune deloc uh, în declarația sa. Aceasta este o întrebare care rămâne deschisă din punctul meu de vedere, care are legătură și cu comentariul doamnei Harkin referitoare la uh, implicațiile politice, despre care ea speră că nu vor mai exista. Aici nu este vorba despre presupuse intervenții politice, ci despre o declarație a ministrului nostru uh, care s-a referit la declarația Comisiei referitoare la derogarea pe perioada de 10 ani. Și sigur, nu trebuie să uităm că Comisia este cea care supraveghează implementarea directivelor și a regulamentelor. Cetățenii uh, pot veni în fața Parlamentului European și să ridice întrebări, să pună întrebări referitoare la chestiuni controversate și acest lucru este bun. Am, uh, suntem de acord cu doamna Harkin. Noi nu solicităm să se aplice legislația cu ciocanul uh, în forță și sigur că totul trebuie să se facă în mod productiv și constructiv, însă trebuie să se folosească mijloace eficiențe de implementare, astfel încât acest tip de pagube să fie oprite. În trecut am solicitat să se confiște utilajele cu care se tăia în mod ilegal turba. Deci am solicitat acest lucru guvernului, pentru că anumite utilaje provocau daune foarte mari. Câteva au fost într-adevăr confiscate, dar nu toate. Și, în fine, s-a spus că trebuie să fim uh, atenți pentru că din 2013 teritorii de turbă ar putea să își reia activitățile, iar imagini ca acestea am putea să le revedem în 2013. Deci ne întrebăm dacă anul viitor va fi implementată cu adevărat în mod eficient legislația în vigoare. Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnilor, spune domnul președinte. Și acum putem să încheiem această petiție. De fapt, ea va rămâne deschisă, desigur, iar întrebarea care s-a pus um, a fost dacă să ne deplasăm uh, la fața locului, să vedem situația de acolo. Vom discuta asta însă la reuniunea coordonatorilor care urmează. Vom putea să vedem și mlaștinile și uh, turbăriile. Trecem acum la următorul punct. Este vorba despre o petiție a domnului Mincev, um, o um, petiție în uh, legătură cu Rudele celor 14 marinari dispăruți privind presupusa neglijența Bulgariei cu ocazia stabilirii cauzelor unui naufragiu în Marea Neagră și o a doua petiție, tot a domnului Mincev, de cetățenie bulgară privind refuzul autorităților bulgare de a investiga în mod corespunzător scufundarea vasului Hera în Marea Neagră în februarie 2004. Domnule Mincev, domnul Mincev este prezent. Bun venit, domnule Mincev, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, am venit în fața dumneavoastră pentru a vă solicita sprijinul politic. Am uh, înaintat două petiții. Prima se referă la tergiversarea în mod deliberat a investigațiilor unei infracțiuni. Iar cea de-a doua petiție se referă la refuzul autorităților bulgare de a investiga și de a incrimina în mod corespunzător scufundarea vasului Hera, dispariția acestuia care corespunde și cu titlul petiției pe care am înaintat-o. În ceea ce privește naufragiul, există o decizie a curții 10 din 2011 care a respins plângerea mea în ceea ce privește uh, solicitarea mea. Decizia Parlamentului vorbește despre prevederi obligatorii ale statului membru de a continua investigațiilor. Este vorba de articolul 2 și articolul 5 din directiva respectivă. În al doilea rând, avem o altă sentință a procurorului care însă nu a dus la niciun fel de rezultat. Mai există o decizie din 6 iunie 2010 care uh, se referă la acuzațiile mele uh, referitoare la naufragiu și spun că totul este ficțiune. Ombudsmanul bulgar s-a a tratat apelul nostru. Mai am și alte dovezi și anume uh, Bulgaria a admis că s-a întâmplat o crimă, că s-a comis o crimă, există o declarație uh, și de asemenea o convenție care a fost semnată. Ratificarea și procesul de ratificare al convenției care a fost semnată de Bulgaria în septembrie 2008 a fost tergiversată în mod deliberat. Bulgaria nu a solicitat asistență din partea organizațiilor drepturile umane internaționale sau a instituțiilor uh, competente. Iar, în fine, în mod sistematic, am uh, reiterat uh, solicitarea noastră. Nu știm ce s-a întâmplat, dar uh, dovezile nu uh, justifică dispariția experții, persoanele competente, autoritățile competente și politicienii uh, nu s-au implicat în mod corespunzător. Dispariția Hera încalcă și modul în care se procedat încalcă drepturile omului refuzul de a discuta despre acest lucru, de a dezvălui informațiile relevante, reprezintă un element foarte important pentru noi. Statul este responsabil pentru violarea legislației internaționale dacă asistă sau ajută un alt stat care, conștient fiind de încălcarea statului, nu acționează sau nu uh, intervine. Este adevărat. Dacă există o contribuție activă sau pasivă, sau dacă celălalt guvern a autorizat aceste inițiative, aceste acțiuni, atunci uh, avem de-a face cu o încălcare a legislației internaționale. Din păcate, în cazul Hera, nu a existat o investigație corespunzătoare. Uh, cei de la Parlamentul de aici uh, nu au investigat lucrurile, iar noi solicităm clarificări suplimentare din partea autorităților bulgare și turce referitoare la acest incident. Comisarul pentru drepturile uh, omului nu a răspuns în niciun fel la solicitările și apelurile mele. Poziția acestuia este mai mult decât uimitare. Consiliul Europei cunoaște care este realitatea incidentului Hera plângerile noastre în fața Curții Internaționale uh, Penale și în fața Procurorului General German uh, au fost respinse. Nu există niciun fel de instituție în Europa care să investigheze această infracțiune, această dispariție a uh, Hera. Noi nu vrem să credem că aventurile militaro-politice sunt cele mai importante evenimente la nivel mondial, iar ceea ce se întâmplă în jurul nostru nu este suficient de important astfel încât să fie investigat. Se caută uh, tot felul de scuze uh, și factorul competență nu există aproape deloc. Onorabil membri, considerăm că mai pot fi făcuți uh, pași pozitivi. Dumneavoastră sunteți cea mai importantă instituție politică. Protejați drepturile omului, uh, drepturile cetățenilor europeni și sunteți implicați activ uh, în protecția acestora. Așadar, Comunitatea europeană are responsabilitatea de a se implica în astfel de procese și de a se asigura că drepturile cetățenilor europeni sunt protejate. Insistăm să se discute uh, la nivel politic despre acest incident și să se adopte o declarație care să clarifice circumstanțele incidentului. Ca a doua opțiune, am dori să se creeze un grup ad hoc care eventual să analizeze cazul Hera din perspectivă juridică și să adoptă o rezoluție. Este important este foarte important uh, ca acest obiectiv al nostru să fie atins. Hai să... Muchas gracias, señor Minchev. En, eh, por parte de la Comisión eh, va a intervenir. Mulțumesc, domnule Minchev. Giovanni Mendola va lua acum cuvântul în numele Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. În acest caz ne confruntăm cu limitele a ceea ce se poate obține uh, din perspectiva materială um, în investigațiile unui asemenea incident. De asemenea, ne confruntăm cu limitele acțiunii Uniunii Europene în acest domeniu. Punctul de plecare al petiției și singurele fapte stabilite reprezintă, sunt reprezentate de un accident tragic pe mare întâmplat în februarie 2004 când un uh, vapor sub pavilion bulgar, care călătorea sub pavilion cambodian uh, a, s-a scufundat aproape de strâmtoarea Bosfor. Studiul de follow-up uh, realizat de autoritățile bulgare pare a fi fost evaluat ca fiind insuficient și încălcând uh, directiva din 2008. Din perspectivă juridică, din perspectivă legală, imaginea este cât se poate declară pentru noi. Pornind de la premisa că directiva 2009 per 18 ar fi aplicabilă în acest caz, Sub instanța acestei directive, statele membre sunt obligate, mai ales cele care trebuie să deruleze investigația în cazul accidentului, dar ele nu pot obliga țările terțe să coopereze în acest caz, vorbim despre Turcia, pentru că accidentul s-a întâmplat în apele turce. Acest incident uh, s-a întâmplat în anul 2004, când directiva nu exista iar acesta este un argument pur legalist pe care l-am uh, utilizat pentru că în februarie 2004 Bulgaria nu era stat membru al Uniunii Europene. Deci, suntem într totul în afara domeniului de, in, de aplicare a legislației Uniunii Europene. Deci, în acest caz, nu am ști cum am putea să ajutăm. Pe lângă asta, aș vrea să adaug că am analizat cu atenție răspunsul oferit de autoritățile bulgare uh, care a fost transmis în mai 2011. A existat un ordin judecătoresc al procurorului din Sofia și investigațiile accidentului, uh, raportul redactat de uh, autoritățile turce și pe acesta l-am analizat. Și, sigur, nu vom comenta pe marginea niciunuia dintre rapoarte, dar se pare că investigațiile s-au desfășurat conform standardelor, însă, din păcate, ă, nu întotdeauna se poate ajunge la un rezultat clar. Există accidente, se întâmplă accidente maritime, în cazul cărora nu suntem capabili să ajungem la o clarificare de 100% a cauzelor. Aceasta este tot ce pot să spun, domnule președinte. Un coleg care interveni și este tema? Dorește vreun coleg să intervină pe această temă? I-aș spune petiționarului, domnului Mincev, următorul lucru. Doriți să răspundeți comisiei? Vă pot da trei minute pentru răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Răspunsul comisiei este cunoscut de acum cinci ani. Pentru că investigația acestui caz nu a fost transmisă autorităților competente. În Bulgaria există doar o investigație penală, iar cazul este ține complet de competența uh, autorităților maritime. De aceea noi dorim o investigație uh, a autorităților maritime uh, de resort Până se va întâmpla acest lucru, vom uh, vorbi despre rezultate zero și în următorii 10 ani vom vorbi despre aceleași lucruri inutil. Da, domnule Mincev, uh, înțeleg, însă um, ne confruntăm aici cu o problemă. Comisia spune că ține că această petiție este în afara sferei lor de competență, iar aceasta este o situație dificilă. este complicat să păstrăm deschisă această petiție pentru că în felul acesta ne-am uh, înfunda. Nu știu cum să procedăm în acest caz. Dacă doriți să mai spuneți câteva cuvinte de încheiere? Uh, Mulțumesc. De aceea am propus două variante de soluții pentru dumneavoastră. Una, să existe o discuție politică plenară sau o formarea unui grup de excepție ad hoc care să analizeze din perspectivă juridică, profesională și din perspectivă politică acest caz. Pentru că există o contradicție uh, semnificativă în ceea ce privește faptele care au fost investigate și identificate de către autoritățile bulgare. Mulțumesc, spune președintele. Uh, din păcate, nu putem să organizăm un grup ad hoc uh, din partea Comisiei uh, de petiții, nu în ceea ce privește această petiție uh, individuală. Îmi pare foarte rău, însă din păcate nu putem proceda în această manieră. Va trebui să încheiem, să închidem această petiție Apoi vom aștepta 5 minute să se întoarcă președintele și vom începe reuniunea coordonatorilor. Vă mulțumesc!